și se adoptă. Continuăm cu amendamentul 203 a domnului Dantin. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 204 pentru? Se adoptă. 205 pentru? Se adoptă. Cine este împotrivă? Să vedem totuși cine e împotrivă. Să verificăm. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. Votul este închis. Respins. DV10. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. NV10. Cine este pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la compromisul 3. Votul este deschis. Închidem votul. Mulțumesc. Mergem mai departe. Trecem la compromisul 4. Votul este deschis. Compromisul 4. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 5. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 6. Votul este deschis. Votul este închis. se adoptă. Trecem la 238, amendamentul 238. Cine este pentru? Se adoptă. 239 era identic. 240 241 pentru? Se adoptă. 242, 243, cine este pentru? Se adoptă. 244 Votul este deschis. Votul este închis. Respins. DV12. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 14. Cine este pentru? Se adoptă. Trecem la 246. Pentru. Se adoptă. 248 și 249 pentru se adoptă. Mulțumesc. Compromisul 7. Votul este deschis. Compromisul 7. Votul este închis. Mulțumesc. Trecem la compromisul 8. Trebuie să ajungem la compromisul 8. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 9. Votul este deschis la compromisul 9. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la 323, amendamentul 323. Al domnului Caputo. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 319 pentru, împotrivă, respins. Trecem la compromisul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 20 al raportorului. Cine este pentru? Se adoptă. 341 pentru. Împotrivă. Respins, dar vom verifica electronic. 341. Votul este deschis. Votul este închis. Bine că am verificat. Trecem mai departe la amendamentul 21. Cine este pentru, Să adoptă. Compromisul 11. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 339, următorul amendament, 339. Și 340 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? Respinse. Compromisul 11A, votul este deschis. 11A votăm. Închidem votul. Se adoptă. 348, cine este pentru? Se adoptă. 349 pentru se adoptă. 350 cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Compromisul 12 votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trei șapte opt. În doamne Aguilera, opt. Cine este pentru? Se adoptă, mulțumesc. Compromisul 13. Votul este deschis. Trebuie să repetăm votul la compromisul 12. Am deschis votul, însă avem nevoie de... avem uh, vot prin apel nominal aici, deci redeschidem votul. La compromisul 12, deci votăm compromisul 12 acum, e vot prin apel nominal. Votăm acum compromisul 12 prin apel nominal. Votul este deschis. Mulțumesc, închidem votul acum. S-a făcut o greșeală tehnică. Secretariatul nu a apăsat butonul uh, bun pentru vot prin apel nominal, de aceea trebuie să repetăm acel vot la compromisul 12. Să-l votăm ca vot prin apel nominal. Vă rog să dați dovadă de înțelegere și uh, să ne iertați pentru această greșeală. Deci am repetat votul și acum s-a înregistrat ca vot prin apel nominal. 378 acum. Repet. Facem vot prin apel nominal la compromisul 12. Trebuie să avem uh, numele dumneavoastră ca să vedem cum ați votat. Votul este deschis. Votul este închis. Mergem mai departe. La 378. 378 al doamnei Aguilera. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 13, votul este deschis. Închidem votul. Compromisul 14. Votul este deschis la compromisul 14. Votul este închis. Trecem la 407, domnul Dantin. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 408 pentru, împotrivă, respins. 410, cine este pentru, împotrivă, respins. Compromisul 14A, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Mergem la compromisul 15. Votul este deschis. Votul este închis. Mulțumesc. 419. 419 pentru se adoptă. Compromisul 16, votul este deschis. Votul este închis. Mergem mai departe. Compromisul 17, votul este deschis. Votul este închis. Patru șapte patru. 474. Este ceva, câteva pagini mai departe. Loazo și Colombie. Respins. 475 pentru. Se adoptă. 476 pentru. Se adoptă. 477 se adoptă. 478 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 18, votul este deschis. Votul este închis. Mergem mai departe. Compromisul 19. Votul este deschis. Votul este închis. Compromisul 20. Votul este deschis. Votul este închis. Compromisul 21. Votul este deschis. A votat toată lumea? Închidem votul. Acum compromisul 22. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 23. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă compromisul 23. Votul este deschis la 23, compromisul 23. Se corectează președintele, compromisul 24, de fapt. Votul este deschis. Votul este închis. Cinci, trei, doi. Votăm amendamentul cinci trei doi, al domnului Danta. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. trei, cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 25. Votul e deschis. Votul este închis. Compromisul 26. Votul este deschis. Votul este închis. Mergem mai departe. Compromisul 27. Votul este deschis. Votul este închis. Compromisul 28. 28. Votul e deschis. Votul este închis. Compromisul 29. Votul este deschis. 29. Deschidem votul. Votul este închis. Mergem mai departe la amendamentul 564. 564 al domnului Andriu. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 556 și 557. Cine este pentru? Se adoptă. 429 împreună cu acestea două Compromisul 30 acum. Votul este deschis la, votul, la compromisul 30. Închidem votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 31. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 57 al raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 58. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă diferență de un vot. Trecem la 59. Cine este pentru? Se adoptă. Cine, la, ci, la 59 cine este împotrivă? Acum 5, 6, 7. Cine este pentru? Se adoptă. 60 al raportorului. Cine este pentru? Se adoptă. 61 al raportorului. Se adoptă. 5, 6, 8 pentru. Se adoptă. 5, 6, 9 și NV33 pentru se adoptă. 5, 7, 1 și 5, 7, 2 pentru împotrivă Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 5, 7, 3, 5, 7, 4 și 5, 7, 5 pentru. Împotrivă, respinse. 5, 7, 6 și 5, 7, 7. Cine este pentru? împotrivă, respinse. 578, cine este pentru, împotrivă, verificăm electronic, votul este deschis. Votul este închis. Respins. DV 13. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Compromisul 32. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Cinci opt unu prin apel nominal. Cinci opt unu. Vă rog să votați. Votul este deschis. Respins. Compromisul 33, votul este deschis. 33. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. 33A. Compromisul 33A. Votul este deschis. 33A. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 34. Votul este închis, deschis, votul este închis. Mergem mai departe, 35, votul este deschis. Votul este închis. Trecem la compromisul 36, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 37. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 38. Votul este deschis. Votul este închis. Compromisul 39. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 68 al raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 69 al raportorului pentru se adoptă. Compromisul 40 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem mai departe. Compromisul 41. 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem mai departe. Compromisul 42. S-a deschis votul la 42. S-a închis votul. Mergem mai departe la compromisul 43. 43 s-a deschis votul. S-a închis votul. Mergem la amendamentul 693. Pentru se adoptă. Compromisul 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 45. S-a deschis votul. 45. S-a închis votul. Mergem mai departe la compromisul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 720. Domnul Donta. Cine-i pentru? Mulțumesc, se adoptă. 721 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Am deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Mergem la amendamentul 722. Cine-i pentru? Mulțumesc, se adoptă. Acum, amendamentul 723 pentru. Se adoptă. 724 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 47. Am deschis votul. S-a închis votul. Mergem la compromisul 48. Am, am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem la compromisul 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mergem la compromisul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem la compromisul 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem la compromisul 55, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Haideți să trecem la amendamentul 762. Cine-i pentru? Se adoptă. Compromisul 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem acum la amendamentul regii cu numărul 19. Regii 19. Cine-i pentru? Se adoptă. Compromisul 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 781. 783, 107, 782 și NV 50. Cine este pentru? Se adoptă, mulțumesc. Acum, compromisul 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem la compromisul 60. S-a deschis votul. La compromisul 60. S-a închis votul. Mulțumesc. Trecem acum la considerente, compromisurile la considerente. S-a deschis votul la acest compromis. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 110. La pagina 106. 110. Suntem aproape de final. Amendamentul 110. Comisia pentru control bugetar. cine pentru? Se adoptă. Acum, DV2. Pentru. Se adoptă. Trecem la 114. Și cont 2. cine pentru? Se adoptă. Regii 4. Regii 4. cine pentru?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 Supunem la vot regii 4. Am zis că s-a deschis votul. Am închis votul. Regii 4. O clipă. Așteptăm puțin, pentru că domnul Donte se pare că nu urmărește Haideți să verificăm. Suntem la regii 4. Głosujemy poprawkę Regii 4. Supunem la vot Regii 4. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 118. Cine-i pentru? Împotrivă? Se respinge. Mergem la 125, nu? Se întreabă președintele. DV6, cine-i pentru? Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Acum, ce urmează? Să ne consultăm. 136. 136, domnul Buddha. Cine-i pentru? Se adoptă. 147. Cine-i pentru? 147. Se adoptă. DV7. Cine-i pentru? DV7. Se adoptă. DV8 pentru se adoptă. O 179 pentru, împotrivă, se respinge. 182, NV8 și DV9. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm electronic, am deschis votul. S-a închis votul. Domnule președinte, vă rog să repetați ce anume votăm. Am supus uh, la vot amendamentul 179. L-am votat. Ba nu, se corectează președintele, m-am înșelat. Supunem la vot 182, Envi 8 și DV 9. Urmează acum 187. Pentru, împotrivă, se respinge. Domnule președinte, îmi cer scuze că lungesc procedura, dar v-am întrebat ce votăm și mi-ați zis 182 și 187. Nu știu, m-am pierdut pe care îl votăm. Am spus că suntem la 182, NV8 și DV9. Acum suntem la 187. 187. Cine-i pentru? Cine împotrivă? Se respinge. Secretarul Secretariatul nu a notat rezultatul votului cu privire la cele trei amendamente 182, NV8 și DV9. Prin urmare, refacem votul. Care e problema? Secretariatul nu a votat rezultatul votului la 182, NV8 și DV9. Haideți să repetăm, am deschis votul. Am închis votul. S-au respins. 187 am votat. Suntem la 191 al domnului Necov. Pentru. Împotrivă. Se respinge, cred, dar haideți să verificăm. Verificăm, la 191 am deschis votul. Am deschis votul. Se respinge. Trecem acum la Votul final, proiectul de text în forma modificată. Este un vot prin apel nominal. Am deschis votul. Głosujemy. Zamykam głosowanie. Votul s-a închis. Se adoptă felicitări raportorului. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la vot dacă acest vot uh, ar uh, fi un semn de prevestire pentru ce urmează, cred că este un semn de bun augur pentru reformă, deci mulțumesc tuturor pentru eforturile intense. Să știți că am uh, lucrat din greu în aceste câteva luni și mulțumesc tuturor care au participat la vot. O să lăsăm o moștenire frumoasă următorului Parlament, un regulament privind OCP foarte frumos. Și asta cu speranța ca, agricolă, ca politică agricolă comună să fie dusă mai departe, așa cum am votat-o noi astăzi. Mulțumesc tuturor! Proszę przyjąć, proszę przyjąć w imieniu nas wszystkich, panie pośle. Ei bine, în numele nostru tuturor, domnule deputat, vă rog să primiți mulțumirile noastre care se adresează dumneavoastră, colaboratorilor, raportorilor din umbră și tuturor celor care au luat parte la acest dosar, secretariatului și tuturor celor care au pus umărul la această muncă, pentru că cu, cu ajutorul lor, iată, am ajuns la un rezultat atât de bun. Este un text bun. Mulțumim așadar. Am încheiat cu acest punct. Mulțumesc tuturor! Mai avem puțin timp la dispoziție. Dacă doriți să luați cuvântul, dacă cineva are ceva de spus, nu e nicio problemă, dar văd că nu se anunță nimeni. Vă urez seară bună, ne revedem mâine la ora 9. Zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie, dar, także. A, da, trebuie să facem o fotografie. Mâine la ora 9 o să facem poza. Nu uitați. Mulțumesc încă o dată secretariatului, mulțumesc tuturor. Cred că a decurs foarte bine ședința de astăzi. Acum nu ne rămâne decât să ne gândim la următorul raport. și uh, sper că cartela doamnei Heranz Garcia nu o să se strice mâine, pentru că am văzut că s-a avut o mică problemă în timpul votului. Mulțumesc tuturor!